Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul raport al doamnei Marie Terez Sanchez Schmidt, sectoarele culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Am să dau mai întâi uh, cuvântul raportoarei. Patru minute, aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Promovarea sectoarelor uh, culturale și creative pentru a promova creșterea și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Ce titlu uh, măreț! Apoi uh, trebuie să eliberăm potențialul industriilor creatoare. Este un raport votat în 2011. Trebuie să propunem niște soluții concrete pentru a promova creșterea economică și locurile de muncă. Ori sectoarele culturale și creative reunesc uh, foarte multe interese, progresează în pofida crizei și se dovedesc mai rezistente decât întreaga economie europeană. Ele favorizează coeziunea socială și uh, înflorirea Uniunii Europene și se încadrează în obiectivele strategiei uh, Europa 2020 pentru o creștere uh, durabilă și inteligentă. Aceste sectoare încurajează inovația, competitivitatea, integrarea socială și o educație mai uh, orientată către lume și către Europa. Așa cum arată cifrele, a existat o progresie exponențială în ultimii 20 de ani în ceea ce privește contribuția la creștere economică și locuri de muncă. Peste 800 de miliarde cifre de afaceri uh, la nivel european și mai mult de 8 milioane de locuri de muncă. Aceste sectoare au un potențial enorm, iar potențialul digitalului este și mai important. Cum să convingem statele membre să investească în cultură și în artă în această perioadă de criză? Beneficiile potențiale și diferitele surse de finanțare disponibile există deja. De exemplu, Europa Creativă, fondurile regionale, fondurile de coeziune, Capitalul cultural european este în mare parte regional. Festivalul de la Cannes, de la Avignon, de la Salzburg au efecte considerabile asupra orașelor respective și asupra regiunilor. Europa trebuie să încurajeze regiunile să folosească fondurile europene pentru a-și susține industriile creative și pentru a îmbunătăți valoarea economică și valoarea patrimoniului cultural. Argumentele sunt evidente. Un potențial economic al sectoarelor culturale și creative important, contribuție la diversitatea culturală și la coeziunea socială necesitatea de a pune în aplicare o adevărată dinamică la nivel european care să stimuleze dezvoltarea lor, cadrul de reglementare a concurenței și a fiscalității, noi instrumente financiare, formarea profesională, o mai bună circulație a operelor culturale, digitalizarea patrimoniului, uh, traducerea, subtitrarea uh, și dublarea, noi modele de afaceri, respectul pentru proprietatea intelectuală, toate acestea sunt uh, elemente importante. În plus, uh, aceste sectoare contribuie la pluralismul mass media și la diversitatea culturală. Uniunea Europeană trebuie să susțină acest ecosistem cultural și creativ, astfel încât să încurajeze inovația, competitivitatea, inserția socială și o educație deschisă către lume este un lucru esențial pentru diversitatea culturală și reprezintă o valoare adăugată sigură. În plus, aceste sectoare reprezintă un motor de dezvoltare economică. Sectoarele creative și culturale joacă un rol tot mai important în promovarea inovației în domeniul economic în plus reprezintă o componentă integrantă a strategiilor de dezvoltare uh, teritorială, oricare ar fi nivelul, local, regional sau național. Aceste sectoare angajează mai mulți tineri decât alte sectoare din economie. În plus, aceste sectoare au uh, un efect multiplicator, cum este cazul uh, capitalelor culturale europene. Europa se confruntă cu efectele globalizării și în acest context poate profita de dezvoltarea acestor sectoare. În acest context economic uh, dificil, Europa trebuie să promoveze sectoarele culturale și creative, ținând cont de specificul lor. Mulțumesc! Merci. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamna Sanchez uh, Schmidt. Începem acum procedura Catch the Eye. Primul vorbitor este domnul Lopez Isturis domnule președinte, că îmi uh, permiteți să intervin încă o dată. Vreau să mulțumesc uh, doamnei uh, Sanchez Schmidt pentru acest raport. Consider că trebuie să ne axăm pe tinerii care au un potențial enorm. E și o formă de presiune socială ceea ce se întâmplă acum. Pentru că avem șomaj exacerbat în rândul tinerilor. Oportunitățile culturale trebuie să fie uh, valorificate. Cultura nu trebuie uh, subvenționată, nu, ci uh, trebuie să încurajăm pe tineri să își creeze IMM-urile, să creeze companii private pentru a explora diferitele oportunități. Vă atrag atenția ce s-a întâmplat în Statele Unite cu accesul la cultură. Uh, Sper să existe un schimb adevărat de cultură între Statele Unite și Europa. La final, menționez și schimbul cultural regional pe care l-ați numit și dumneavoastră. Eu cred că avem nevoie de o cultură originală europeană, respectând diversitatea culturală. Mulțumesc, urmează doamna Grisbeck. Yeah. There is a blue card. Will you accept a blue card? Acceptați un cartonaș albastru? Okay, I will give the floor. Uh... Bine, voi da cuvântul domnului Lockhart. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat să pot să îi mulțumesc raportoarei pentru contribuția la această dezbatere importantă. Sunt de acord cu punctul de pornire și anume cultura poate să contribuie în mod decisiv uh, uh, la rezolvarea crizei și la crearea de noi locuri de muncă. Mm, iau notă cu oarecare dezamăcire uh, faptul că există Uh, un protecționism aici. Ideea că am putea uh, pune uh, creativitatea pe primul loc și să îi dăm o prioritate. Noi nu susținem această abordare și cred că Uh, ea uh, va aduce mai mult rău decât bine. Trebuie să creăm o piață deschisă și liberă. Personal, cred că cultura va supraviețui. Cred că sectoarele uh, culturale din Franța, Danemarca își vor face drum în lume, vor pătrunde și, prin urmare, cred că în ceea ce privește delegația daneză, acesta este firul roșu este foarte mult, uh, miza este foarte mare și trebuie să avem în vedere acest lucru. Dau cuvântul domnului Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Výsledkom verejnej konzultácie... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consultările publice pe maza, marginea cărții verzi pe acest domeniu a rezultat dintr-o comunicare a Comisiei care susține aceste sectoare în vederea creșterii, în ciuda comunicării Comisiei care dă un imbold nou pentru a spori creșterea, care este foarte importantă pentru societate, chestiunea este că ele rămân uh, subevaluate. Foarte multe persoane care și-au început afacerea într-un garaj, Uh, sau în, în niște locații nepotrivite, acum au acces la comunicațiile din toată lumea. Îmbunătățirea situației a dus la crearea Apple, Microsoft și Google. Sectoarele creatoare pot să dea un imbold societății, dar trebuie să fie puse în aplicare foarte repede. De aceea, în Europa trebuie să stabilim condiții care să ducă la creșterea creativității popoarelor noastre. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aș dori să-i dau acum cuvântul doamnei comisar Reding. President. Domnule președinte, stimați membri, Comisia salută sprijinul pentru abordarea integrată față de sectoarele creative și culturale din Uniunea Europeană. Sunt convinsă că avem o abordare comună. Aceste sectoare sunt printre cele mai promițătoare din Europa, au un rol important de jucat în strategia pentru creștere și locuri de muncă și de aceea Comisia a cerut statelor membre să dezvolte strategii um, multiple pentru a impulsiona potențialul acestor sectoare creative și culturale și aceste strategii ar trebui să se afle uh, în topul agendei uh, de dezvoltare la nivel național. Strategia uh, propusă prin programul Europa Creativă uh, IES și de asemenea strategia de comunicare sunt cei doi piloni importanți ai acestui obiectiv. Uh, Comisia salută raportul uh, doamnei Sanchez-Schmidt uh, care identifică prioritățile stabilite de comisie, ca de exemplu dezvoltarea competențelor creative, un cadru reglementar adecvat, accesul la finanțare, provocările acestei ere digitale și globalizate și nevoia de a îmbunătăți accesul accesul la piețele internaționale. Comisia a elaborat uh, o viziune strategică pe termen lung, dar în același timp a stabilit și o agendă practică pe termen scurt cu 40 de acțiuni diferite care vor fi urmărite într-un uh, mod cât mai coordonat în următorii ani. Noua generație de fonduri europene pentru perioada 2014-2020 va oferi numeroase oportunități pentru sectoarele creative. Programul Europa creativă va sprijini artiștii, profesioniștii și organizațiile din aceste sectoare pentru a putea să uh, acționeze la nivel transfrontalier este esențial uh, pentru comunitatea culturală și pentru autoritățile uh, regionale și locale să um, profite cât mai mult de fondurile de coeziune și de fondurile re regionale. Comisia um, salută această abordare și este convinsă de contribuția pe care sectoarele creative și culturale o pot aduce la dezvoltarea regională. Președintele, vă mulțumesc pentru aceste concluzii. Uh, închidem aici dezbaterea. Votul va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct de pe agenda declarația Comisiei privind situația actuală a negocierilor privind Uniunea Bancară Europeană. După cum vedeți,